lucru trebuie să contribuim la dezvoltarea parteneriatului strategic. Domnule președinte, eh, aș dori să îi răspund la o întrebare a domnului de Kaiser, care vorbea despre executarea eh, cetățeanului britanic. Uniunea Europeană a condamnat în termenii cei mai puternici execuția acestei persoane. Regretăm faptul că, de fapt, China nu a răspuns apelurilor repetate ale Uniunii Europene și ale unui stat membru de a comuta um, pedapsa cu moartea împotriva acestui cetățean britanic. Mulțumesc, doamnă comisar. Mai avem încă de discutat un punct pe ordinea de zi. Vă rog să ocupați locurile în liniște. Să trecem acum la dezbaterea privind propunerea de rezoluție despre Filipine. Domnul Provera are cuvântul două minute. Grazie, președinte. E una... Mulțumesc, domnule președinte. A devenit un uh, trist obicei să aflăm de noi masacre sau crime religioase și politice. Uh, cu totul în man, 57 de persoane au fost ucise la o reuniune politică unde susțineam uh, candidatura uh, unei persoane. Un masacru făcut de o, o grupare foarte greu de înțeles. Această, acest masacru nu este un eveniment izolat în Filipine, care de ani de zile a fost uh, scena unor revolte în regiunea Mindanao. Trebuie nu doar să condamnăm aceste evenimente, ci și să ne oferim sprijinul față de guvernul din Filipine, ca să înțelegem ce poate face Europa pentru a ajuta la liniștirea revoltelor care provoacă atâtea victime. Mulțumim. Un minut. Are cuvântul uh, domnul Kassler. Domnule președinte, stimate doamne și domni, masacrul de pe 23 noiembrie din provincia uh, Mangandinau a fost uh, un act de teroare barbar. 57 de femei uh, violate, ucise, uh, oameni răniți. O adevărată baie de sânge și printre aceștia erau 30 de jurnaliști care au fost uh, omorâți. Conform uh, statisticilor internaționale, sunt uh, foarte mulți jurnaliști care au fost uciși dintr-o singură lovitură. De aceea, Parlamentul European trebuie să găsească o poziție clară în cum există în rezoluția noastră. PPE solicită uh, să avem uh, trei puncte în text în care să avem voturi separate, pentru că guvernul din Filipine trebuie să fie susținut în, lupta, în lupta împotriva uh, violenței și de aceea în numele PPE solicit să votăm să nu votăm la uh, considerentul F. Vorbim despre de asemenea despre punctul 2 în care se spune că uh, au existat întârzieri în tratarea acestui caz. Dorim să se șteargă acest punct. Există persoane care sunt, uh, se spune că uh, sunt în uh, închisorile din Filipine. Nici acest punct nu este dovedit, deci trebuie să fie eliminat din text. Mulțumesc! Are cuvântul acum domnul Tanu. Domnule președinte, crima din Mindanao trebuie să fie condamnată cu toată puterea pentru că arată în ce măsură ilegalitățile s-au extins în Filipine și pentru foarte multe motive. Dezvoltarea, insulele așezate colo și colo în arhipelag, teroriștii islamiști care sunt susținuți de Al-Qaeda. Crima aceasta care are o motivare politică trebuie să fie văzută într-un context larg, social și istoric. Nu trebuie să uităm că, de fapt, guvernul din Filipine a încercat să dezvolteze o cultură politică mai democratică în ultimii 25 de ani după căderea lui Ferdinand Marcos. Nici nu trebuie să subestimăm amenințarea teroriștilor lui Abu Sayyaf, faptul că ei destabilizează toată societatea care constă din filipinezi și angajamentul oferă cea mai bună șansă Filipinelor, pentru că este o țară care împărtășește valorile noastre cele mai multe și care încearcă să aducă domnia legii în guvernul respectiv. Mulțumesc, domnule Tano. Și acum un minut, domnul Tarabella. La comisie. Domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi, colegi, în noiembrie anul trecut am primit-o pe doamna Ita Burgos la Parlament, mama lui Jonas Burgos, care a fost răpit pe 28 aprilie 2007. De atunci, familia sa nu mai, are, nu mai știe nimic despre el. Jonas Burgos face parte dintre cele aproximativ, dintre sutele de persoane răpite sau dispărute și cazurile de masacre sunt, și crimele sunt rare urmărite în justiție. Condamnăm masacrul de la Maguindanao din 23 noiembrie anul trecut și dorim să se lămurească lucrurile în cazul masacrelor, în cazul crimelor și în cazul Ismail Magundalatu. Mulțumesc. Mulțumim, domnule Tarabela. Are cuvântul. Un minut presidente. As Filipinas foram há pouco mais... Mulțumesc, domnule președinte. În Filipine, acum 20 de ani, țara reprezenta o mare speranță pentru întreaga lume când au început, uh, uh, au inițiat mișcarea democratică în Asia, care a creat speranțe în ceea ce privește drepturile omului în zonă, uh, de asemenea în ceea ce privește drepturile lucrătorilor, ale studenților, ale oamenilor s-au ales atunci uh, autorități uh, care mm, vizau o societate democratică. Nu putem să permitem ca evoluția pe care am văzut-o în ultimii ani să continue. În ultimii ani am văzut corupție, violență și o hărțuire directă a activiștilor pentru drepturile omului, uh, cel mai rău dintre aceste evenimente fiind masacrul de la Maguindanao, unde 57 de oameni au fost uciși care susțineau un candidat pentru postul de guvernator de acolo. Aceste persoane au fost asasinate de către un grup de bărbați înarmați, uh, având legături cu clanul care domină provincia, uh, clanul Ampatuan. Vreau să vă atrag atenția că și 30 de jurnaliști au fost uciși în acest masacru, care este cea mai mare cifră de jurnaliști uciși vreodată nu putem să lăsăm să treacă neobservat acest lucru, nu putem permite ca uh, Filipinele să continue pe această pantă alunecoasă. Uh, ele ar trebui să fie uh, un purtător al democrației și trebuie să condamnăm acest masacru. Este vital să solicităm președintei uh, Arroyo, care are uh, legături cu familia Ampatuan, să se facă niște investigații uh, și ar trebui să fie foarte clar că Uniunea Europeană este atentă la ce se întâmplă acolo. Mulțumesc. Are cuvântul un minut și jumătate doamna Lochbiller. Danke, Herr Mulțumesc, domnule președinte. Ocazia acestei urgențe este uciderea brutală a 57 de oameni care uh, se duceau împreună cu un politic care dorea să se înregistreze ca și candidat pentru postul de guvernator acolo. Este vorba de o miliție locală, între care și ofițeri din, miliția locală, din uh, poliția locală. Uh, acesta este un exemplu extrem uh, al creșterii în ultimii ani a Uh, numărului de execuții extrajudiciare și a disparițiilor forțate, fără ca aceste cazuri să fie uh, clarificate. Guvernul nu a arătat niciun fel de intenție de a uh, de a lua măsuri concrete. Din sute de cazuri, doar două au fost clarificate și nu există multe persoane care au fost urmărite penal. Raportul special al ONU pentru execuții extrajudiciare spune în 2008 că aceste ucideri au eliminat membrii ai societății civile, activiști pentru drepturile omului, sindic, uh, membri ai sindicatelor și uh, alți actori din uh, societatea civilă. aceștia au fost intimidați, intimidați și li s-a refuzat dreptul de a se exprima politic. Avem vor fi alegeri în mai în Filipine și ne temem că vor exista mai multe uh, execuții din motive politice. De aceea este absolut urgent ca guvernul din Filipine să ia măsuri urgente și eficiente pentru a pune capăt acestor uh, execuții. Aș dori să uh, anunț la alineatul 6 se spune to release all disappearances who are still in captivity. Vrem, dorim să înlocuim acest text cu să se facă toate eforturile pentru a se asigura că toți care au fost uh, deținuți să se întoarcă cu bine la familiile lor. Mulțumesc. Acesta este amendamentul nostru oral. Mulțumesc, doamnă Lochbiller. Trecem acum la grupuri. Pentru socialiști și democrați are cuvântul un minut domnul Palechis. Aciu pirmininkė. Jeigu Domnule președinte, atunci când uh, îl întreb pe cetățeanul european obișnuit ce se întâmplă în Filipine, probabil că nu știe ce să-ți răspundă. Mi-a spune, bine, n-am văzut nimic la televizor, deci cred că totul este bine acolo. Aceste execuții motivate politic, uh, masacre, um, Uh, crimele absolut barbare sunt uh, evenimente de zi cu zi în Filipine. Recent, 57 de persoane au fost ucise, jumătate dintre aceștia fiind uh, dintre aceste persoane fiind jurnaliști, a fost cel mai mare număr de jurnaliști care au fost uciși într-un singur eveniment în întreaga lume. Solicităm guvernului din Filipine să uh, oprească aceste uh, crime brutale, trebuie să dizolve milițiile locale și să pună capăt odată pentru totdeauna impunității pentru uh, alegerile viitoare, pentru că acestea se desfășoare cum trebuie. Mulțumesc, domnule Palecis. Trecem acum la ceilalți oratori. Are cuvântul un minut doamna Geringer de Ödenberg. Dziękuję, panie przewodniczący. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte Alegerile locale și prezidențiale din 10 mai înseamnă că nu trebuie să ezităm să facem posibile aceste alegeri. Deci trebuie să îi găsim pe cei vinovați de masacrele care au avut loc, despre care am tot vorbit. Până în acest moment, autoritățile juridice locale nu au dat semne că ar dori să-i găsească pe vinovați. S-au făcut foarte multe greșeli în procedură și acest lucru înseamnă o promovare în continuare a lipsei de legalitate. Mai mult decât atât, în Filipine trebuie să se facă mai multe pentru a folosi eficient banii uh, dați de Uniunea Europeană. Banii trebuiau să fie folosiți pentru a construi, pentru a consolida democrația și statul de drept în Filipine. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Geringer. Trecem la procedura catch the eye. Voi da cuvântul doar la două persoane. Domnul Romera, un minut. Mulțumesc foarte pe scurt pentru a vă aduce aminte că suntem într-un an nou, un tratat nou, dar avem aceleași obiceiuri proaste din trecut. Uh, Consiliul nu este prezent la aceste dezbateri, nu avem dialog interinstituțional pentru a putea răspunde la aceste cazuri. În cazul Filipinelor vreau să vă aduc aminte încă o dată că în ciuda faptului că este vorba de o situație care are un impact uh, asupra noastră tuturor, au avut au dispărut câteva mii de persoane, e o problemă structurală acolo și e nevoie de măsuri structurale. Nu putem să acționăm întotdeauna pe baza acestor lucruri, trebuie să uh, răspundem pe baza problemelor apărătorii drepturilor omului sunt principalii afectați. Deci nu putem să tăcem, trebuie ca într-o formă clară să acționăm în fața acestei situații. Mulțumesc foarte mult, domnule Romeva. Și acum un minut, domnul Cearnechi. Mulțumesc, domnule președinte, domnul comisar, domnul și domnilor. Uniunea Europeană apără drepturile omului Îmi pare rău dacă nu este valabil și pentru președinția spaniolă, pentru Consiliul care nu este de față. Vorbim despre apărarea drepturilor omului, însă nu avem reprezentanța ai Consiliului și nici ai președinției. Mi se pare inacceptabil acest lucru. Filipinele sunt o țară creștină cu o istorie creștină legată de cultura europeană și drepturile omului trebuie apărate, pentru că, pe, pentru că ele sunt adesea încălcate. Trebuie să avem un glas ferm și să-i apărăm pe cei care suferă în această țară. <clears throat> Mulțumesc, doamnă comisar. Aveți cuvântul. Mr. President, honorable members, Vă mulțumesc. Eu reprezint aici pe... Uh, eu reprezint aici Comisia și pe înaltul reprezentant. Masacrul care a avut loc în uh, provincia Maguindanao pe 23 noiembrie anul trecut, în care au murit 57 de persoane, a subliniat o serie de probleme ale drepturilor omurilor, drepturilor omului din Filipine Um, dispariții, ucideri neexplicate ale cetățenilor, impunitatea uh, autorilor unor astfel de evenimente. Aceste evenimente uh, se continuă deja de ceva vreme. În acest caz, guvernul a luat acțiuni rapide pentru a urmări în justiție pe cei vinovați, ceea ce este foarte important. Este foarte important să se pună odată un capăt uh, Uh, acestei culturi de impunitate și de violențe. Guvernul a luat niște măsuri importante pentru consolidarea drepturilor omului. Administrația actuală a doamnei președinte Arroyo a abolit pedeapsa cu moartea și susțin includerea dispozițiilor privind drepturile omului în carta uh, ASEAN adoptată recent se încheie astfel un conflict de 40 de ani cu rebelii musulmani din Mindanao pe baza unei, uh, unui acord de pace care este corect și acceptat de toate părțile. Se pare că există noi progrese și așteptări, uh, speranțe pentru o îmbunătățire a situației. Trebuie să notăm faptul că masacrul de la Maguindanao a avut loc între uh, familii politice uh, este vorba de musulmani, familii musulmane, nu este un conflict uh, uh între comunități. Uniunea Europeană are un uh, dialog uh, stabil cu guvernul Filipinelor, di- în acest dialog discutându-se o serie de uh, chestiuni, inclusiv drepturile omului. Negociem, de asemenea, un uh, acord de parteneriat cu Filipinele care include drepturile omului. Sprijinim activ guvernul în eforturile sale pentru a îmbunătăți respectul drepturilor omului. În acord cu guvernul am lansat un așa numit uh, mecanism, o misiune de susținere a justiției UE Filipine. Este un program important care este menit să consolideze uh, capacitatea justițiară, uh, capacitatea sistemului de justiție Uh, acesta trebuie să fie bine înarmat, astfel încât să poată să facă față acestor execuții extrajudiciare și să îi judece pe cei vinovați de crimă. De asemenea, trebuie să există un sistem de monitorizare pentru a dezvolta încrederea. Acest program are o durată inițială de 18 luni, este finanțat din instrumentul de stabilitate, dar poate să fie prelungit. Mai mult decât atât, avem proiecte uh, Uh, în desfășurare la nivel local pentru a promova respectarea drepturilor omului. Acestea includ monitorizarea, punerii în aplicare a angajamentelor internaționale, acțiunile în vederea susținerii ratificării um, ratificării uh, pactului ONU cu privire la drepturi civile și politice. De asemenea, uh, Încercăm să ajutăm acest proces de pace din Mindanao, oferind asistență serviciilor sociale și activităților de construire a încrederii. Dar, domnule președinte, suntem pregătiți să facem mai mult dacă acest proces avansează. Mulțumesc. Încheiem acest punct de pe ordinea de zi. Doamnelor și domnilor, vreau să vă rog să vă așezați pentru că ne pregătim pentru vot vreau să vă reamintesc, să-i reamintesc doamnei Lochbiller să nu uite să-și depună amendamentul oral la momentul potrivit în, mom- în timpul votului.